Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz, wir sind... Vă rog frumos să luați loc. Suntem un pic presați de timp. Aș dori să începem reuniunea. Avem uh, rapoartele anuale privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Colega Șulin este raportoare. Doriți să luați cuvântul? Wünscht die Berichterstatterin das Raportoarea dorește să ia cuvântul? Se pare că nu. Fix. nu. Ja, bitte schön. Vă rog. Eh, hvala za besedo. Eh, se želim zahvaliti. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor eh, celor care au colaborat la, aceste, la acest raport. E un raport foarte important și vreau să vă rog pe toți să susțineți acest raport și toate amendamentele. Dank. Mulțumesc. Martucello, Domnul Martucelo. Se Se attiva la traduzione al 4 perché prima non... Uh, nu era încă interpretarea în limba italiană, spune domnul deputat. Nu mi se pare normal să așteptăm atât de mult în fața ușilor închise. Nu mi se pare normal să organizăm astfel lucrări. Ar fi fost util dacă președinția măcar și-ar fi cerut scuze Uh, pe lângă doamne și domnii deputați și vă invit să vă organizați astfel, pentru că toată lumea are ceva de făcut și nu este corect ca deputații să aștepte în fața ușii uh, și să li se spună că e o rune cu ușile închise. Vreau să apară acest lucru în procesul verbal. Colegii, sunt felici. Stimate coleg, aveți perfectă dreptate și îmi pare rău, dar din păcate nu s-a putut altfel. Îmi pare rău, nu se va mai întâmpla pentru că noi de fapt suntem foarte serioși. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votăm electronic întregul aviz. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Dann gratuliere ich. S-a închis votul, o felicităm pe raportoare. Are un rezultat impresionant, 20 la 0. Wir kommen zum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul de inițiativă al raportului Sarvama, protecția intereselor financiare ale Uniunii, un control pe criterii de performanță al politicii agricole comune și colegul Sarvama are cuvântul. Mulțumesc, Doamnă președinte, bună dimineața tuturor celor care au venit la acest punct de pe ordinea de zi. Am o deosebită plăcere să vă introduc proiectul de raport privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, un control pe criterii de performanță al PAC. Aș dori să vă prezint rapid principalele puncte din proiectul de raport. E vorba de un raport din proprie inițiativă pe un subiect uh, care ne preocupă de mult timp și anume eficiența resurselor, eficiența fondurilor folosite pentru controlarea celui mai mare domeniu politic al Uniunii Europene, politica agricolă comună și controlele din acest domeniu. Știm că folosim cam 4 miliarde de euro pe an și că e vorba de aproximativ 50 de milioane de tranzacții, bugetul pentru agricultură reprezentând cam 58 de miliarde de euro. Întrebarea, din punctul meu de vedere, este dacă primim uh, un rezultat bun de acești euro pe care îi cheltuim și dacă reușim să identificăm problemele reale acolo unde ele există. Sunt convins că există probleme legate de controle sau de plățile subvențiilor dar eu cred că putem face foarte multe pentru ca sistemul să funcționeze mai bine. Și eu cam uh, asta am încercat să verific uh, atunci când am redactat raportul. Sunt câteva elemente cheie pe care le veți găsi când uh, vă veți familiariza cu raportul. În primul rând, introducerea adecvată a auditului unic, o propunere făcută încă din raportul Curții de Conturi de acum 10 ani. E un subiect despre care s-a vorbit mult și mi se pare că la comisie se înțeleg bine beneficiile pe care le-ar aduce acest sistem. Așadar, uh, sistemul unic de audit nu este încă în vigoare și un alt subiect care ține de acesta este faptul că uneori statele membre nu funcționează la potențial maxim. Și de asemenea, după cum ne-a amintit Comisia, uh, va exista mai multă flexibilitate la nivelul statelor membre. Un alt lucru pe care îl spun în raport este reversul medaliei, ca să spunem așa. Deci, în regulament știm că se spune că statele membre au responsabilitatea de a efectua controlele corect și de a spori numărul de controle la nevoie. Dar trebuie să se țină cont și de celălalt uh, aspect la fel de mult, și anume că există și posibilitatea de a se minimiza povara pentru fermieri printr-o reducere a controalelor atunci când statisticile sunt corecte. Deci, e un cerc, un mare cerc, sunt multe lucruri care uh, ar putea să amelioreze sistemul de control. Și ce vreau să spun este că dacă statele membre s-ar asigura că informațiile pe care le primesc la început sunt folosite, atunci uh, vom reuși să reducem foarte mult rata de eroare la plățile directe. De asemenea, am mai menționat în raport posibilitatea ca Comisia să facă propuneri de sancționare a raportorilor false sau greșite din partea agențiilor de plată. Spus că Comisia trebuie să fie împuternicită cu acreditarea agențiilor Simplificarea, cred eu, în acest mare cerc trebuie făcută împreună cu Comisia nu intră în atribuțiile comisiei noastre, dar uh, simplificarea ar permite o mult mai bună folosire a banilor contribuabililor în uh, privința controalelor PAC. Pentru că controalele sunt uh, atât de bune pe cât de bune sunt regulile și regulile nu le putem schimba, cel puțin până la uh, verificarea de jumătate de mandat a PAC, dar putem face multe lucruri pe plan reglementativ până atunci și acesta este unul din obiectivele raportului meu. Și, în ultimul rând, sunt câteva mari probleme legate de acest raport, dar, în ultimul rând, Ideea de a stimula statele membre care au o performanță mai bună. Ar trebui să putem introduce în sistem mai eficient aceste stimulente decât până acum. Cu alte cuvinte, resursele dedicate controalelor trebuie să fie uh, puse în evidență pentru ca atunci când sunt probleme, controlele să fie făcute mai eficient. Și asta ar trebui să se facă mai mult. decât în domeniile unde uh, conformitatea e foarte bună sau excelentă din partea agricultorilor. De asemenea, metodele electronice de control sunt și ele menționate în raport și uh, trebuie dezvoltate ulterior. Inițiativele de e-government care au drept obiectiv reducerea uh, ratelor de eroare. Nu am să vă citesc tot raportul. Vă cita doar elementele principale. Mulțumesc. Da, Mulțumesc. Un raport important și interesant. Doamna Lope Fontanie, vă rog. Gracias, señora presidenta. Y efectivamente, el señor Mulțumesc, doamnă președinte. Iată aici uh, un raport uh, complet și echilibrat. Cred că nu putem face prea multe comentarii, nici contribuții, pentru că, de fapt, eu sunt de acord cu tot ce uh, scrie în raport. Doar câteva idei. Mă uit la punctele 14 și 15 unde e vorba despre statele membre cu cea mai bună performanță și cu cea mai proastă performanță. Cred că ar fi bine să avem uh, criterii fixe pentru evaluarea performanței, pentru că unele state membre pot avea rate de eroare mai mari pentru că uh, instituțiile de audit sunt foarte stricte, dar în alte state membre uh, e posibil ca rata de eroare să fie mai mică pentru că controlele făcute nu sunt prea eficiente. Ar fi mai bine dacă toată lumea ar folosi aceleași criterii. În orice caz, sunt de acord cu reducerea controalelor în statele membre care au o performanță bună cât timp criteriile definite um, sunt definite în, uh, din timp. De asemenea, aceste controle nu trebuie să ducă la un risc mai mare de eroare. Un alt lucru foarte important în privința uh, e-governance, cred că este o inițiativă bună, dar sper că se vor putea face mai multe. pentru a se reduce uh, timpul alocat controalelor de audit. Și încă un lucru important este ca Comisia să aplice articolul 59.2 și anume simplificarea controalelor pentru o mai mare eficiență. Când vorbim despre simplificarea PAC și despre reducerea birocrației, sigur că e foarte important să facem toate aceste lucruri, însă astfel nu trebuie să se pună sub semnul întrebării acorduri uh, obținute în, la ultima reformă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, vă rog. Sí, gracias, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu Vreau să-l felicit pe domnul Sarvama pentru propunerile pe care le-a făcut. Punctul 4 mai întâi. Vorbește despre mm, controle și costurile aferente în uh, domeniul agricol. Aș vrea să știu de unde provin aceste cifre. Sunt cifre pe care vi le-a comunicat Comisia. Am dorit și noi să primim aceste informații, dacă se poate. Poate v-au fost trimise de curtea de conturi. Oricum sunt niște cifre care merită toată atenția noastră, pentru că trebuie să avem controale mai eficiente, ținând cont de cât de mult costă. Deci, vreau să rog Comisia să ne furnizeze cât mai multe informații cu putință. Am constatat că au existat reduceri în primul pilon și aceste transferuri către cel de-al doilea pilon, odată cu reforma PAC, cu uh, politica de ecologizare. Suntem conștienți de impactul acestor modificări. Dar dacă ne uităm în trecut, ne dăm seama că am reușit să creăm sisteme de control pentru ajutarele directe, pentru plățile directe. Și aveam o, uh, o bună punere în aplicare, aveam niște automatisme care ne garantau un număr redus de erori. Însă, acum s-a pus mai mult accentul pe cel de-al doilea pilon, pe dezvoltarea rurală. Și atunci datele problemei se schimbă. Și ieri am constatat acest lucru când am discutat cu uh, doamna de la Curtea de Conturi. A menționat anumite cifre care ne-au mirat, pentru că erau date noi despre cum uh, se trece de la un teritoriu la altul și cum se pune accentul mai mult acum pe dezvoltarea rurală. Există acum o diferență uh, în ce privește marja erorii și numărul de controle, pentru că acum uh, controlăm mai mult uh, politica de dezvoltare rurală decât ajutoarele directe. Și probabil că pot să apară alte categorii de greșeli, pentru că și sistemul este complet diferit. Deci, pentru mine, aceste lucruri încă nu sunt clare. Aș dori de asemenea să știu ce părere are Comisia despre următoarele. În regiunea de unde vin eu, se critică foarte mult noua politică agricolă comună. Și nu știu dacă acest sistem uh, uh, care conferă mai multă subsidiaritate este neapărat un lucru bun sau nu. Mulțumesc, doamna Holmeier are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunea controlelor în uh, politica agricolă comună și punerea în aplicare a diferitelor măsuri uh, sunt subiecte de actualitate pentru comisia noastră de ani buni de zile. Eu aș vrea să vorbesc dintr-un alt, uh, dintr-o altă perspectivă. Fermieri, agricultorii s-au săturat de atâta birocrație, de la an la an există mai multă birocrație. Ei nu au timp de discuții, vor doar să supraviețuiască și discută doar despre cum pot să supraviețuiască și cum pot să fie sigur că respectă toate demersurile democratice uh, și birocratice. Noi luăm hotărâri, dar nu ne gândim uh, ce se va întâmpla apoi, <clears throat> care sunt consecințele cotidiene pentru agricultori. Și trebuie să ținem cont de acestea, să nu uităm că beneficiarii sunt foarte afectați. Noi trebuie să fim siguri că înțelegem care este impactul măsurilor pe care le-am hotărât aici. Pot să vă dau nenumărate exemple. Avem un principiu de subsidiaritate, însă Comisia legiferează uh, până în cele mai mici detalii regulile de respectat, de exemplu regulile de igienă. Și atunci când s-a prezentat un proiect uh, în care anumite reguli nu erau um, um, respectate, um, am pus sub semnul întrebării întregul sistem. Că e vorba despre agricultori sau despre inspectori, regulile trebuie să uh, fie ușor de înțeles, iar în ce privește uh, PAC, mai multe aspecte nu au fost soluționate beneficiare sunt confruntați cu realități foarte dificile, trebuie să aplice legea, dar uh, asta nu se limitează doar la uh, politica agricolă comună, ci include și protecția mediului, protecția apei, protecția habitatelor, protecția uh, pădurilor. Deci, o multitudine de reguli de care trebuie să țină cont în viața lor zilnică și în munca zilnică. Sunt zeci de reguli care uh, sunt poate utile, dar dacă ne gândim zi de zi ce înseamnă să le respecti pe toate, vă dați seama ce coșmar este viața agricultorilor noștri. Se vorbește despre un audit unic. Însă de fiecare dată când luăm asemenea hotărâri, trebuie să facem acest audit ca să ne dăm seama dacă nu va exista o povară birocratică pentru beneficiari. Birocrația cred eu că trebuie privită critic între timp, dar trebuie să avem grijă și la ce înseamnă reducerea birocrației, pentru că ă, am spus-o de și alte dăți, pentru că măsurile sunt uneori atât de complicate încât controlele sunt imposibile. Deci trebuie să mai simplificăm și sunt de acord și cu ce spune colegul Sarvama în legătură cu midterm review. Trebuie să ne gândim dacă nu cumva regulile sunt prea complicate, pentru că ar fi mai bine să le simplificăm. Domnul De Jong. Thank you very much, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că sunt pe deplin de acord cu ce a spus colega Holmeier. Birocrația se poate și mai ales când ești un mic agricultor. Este din ce în ce mai dificil să te conformezi cu toate aceste reguli. Vreau să mulțumesc însă și raportorului. Cred că um, raportul dumnealui este excelent. Pot să um, accept majoritatea propunerilor dumneavoastră, însă am câteva observații. La alineatul 17 pot să împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere este destul de nevoios, anevoios să vedem care sunt uh, cele mai bune performanțe atunci când se efectuează controle. Da, e adevărat că e greu să uh, pui toate ideile într-un proiect de aviz pentru că numărul de cuvinte este limitat, dar poate că ar fi bine să existe un fel de Uh, listă uh, pe care comisia să o furnizeze cu toate rubricile uh, de um, bifat, cu tot ceea ce trebuie um, controlat. Și această listă să nu fie folosită doar pentru a vedea dacă numărul de controle este suficient, ci și dacă acestea sunt eficiente. Așa înțeleg eu acest criteriu de cea mai bună performanță. Nu e suficient să ai uh, controle, trebuie ca acestea să fie făcute în mod inteligent. A doua observație, da, poate că am să vă trimit un amendament pe tema acestor liste de control sau cum putem să includem aici o solicitare de informații suplimentare în acest sens. Cum spuneam, a doua observație, la alineatul 19, cum să definim mai bine acest nivel uh, acceptabil, această marjă acceptabilă de eroare. Am avut o discuție generală cu reprezentanții comisiei. Ei spuneau că și-ar dori să există mai multă flexibilitate pentru această rată a erorii și dumneavoastră faceți trimitere la articolul 59 din regulament. Dar când vorbiți despre acest nivel acceptabil, el n-ar trebui să fie nici prea mm, ridicat, nici prea mic. Mm, nu știu dacă 3 sau 4% rămâne o marjă de eroare acceptabilă. Deci să nu mm, fim acuzați că nu suntem rezonabili, dar să fim totuși atenți. Mulțumesc. Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că raportul pe care îl discutăm astăzi este deosebit de important, deoarece abordează un uh, domeniu al politicii europene foarte costisitor pentru toate statele membre. Când citim raportul, ne dăm seama că ne confruntăm cam cu aceleași probleme de mai mult timp. S-a vorbit despre birocrație, despre controle, despre principiul de subsidiaritate. Și cred că există mai multe aspecte care se bat cap în cap. Dacă vrem să introducem principiul folosirii eficiente a fondurilor, atunci trebuie să existe un echilibru între aceste trei principii. Eu unul sper că reprezentanții comisiei ne vor spune astăzi că statele membre nu au reușit să implementeze măsurile, că marja de eroare este destul de ridicată, dar Comisia, în calitate de organ executiv, trebuie să găsească un răspuns la compatibilitatea între aceste trei principii, care, cum spuneam, după părerea mea, sunt contradictorii acum. Dacă vreți să reduceți birocrația, atunci trebuie să cădem de acord cu privire la definiția birocrației. Atunci când folosești bani pentru a finanța agricultura, trebuie să fim conștienți de faptul că, pe măsură ce uh, cerințele și regulile de respectat sunt mai mm, puține și uh, posibilitatea fraudei crește. Eu știu exemplul unui stat membru care a vrut să um, cultive vite de vie în regiunile sale din nord, acolo nu putea să crească vite de vie, însă statul membru respectiv primea ajutor de decenii pentru aceste culturi. Nu se mai poate întâmpla astfel, sistemul trebuie să fie uh, modificat. Evident că toate statele membre uh, au propriul lor sistem uh, de investire a acestor bani. Este greu să coordonăm totul de aici, de la comisia noastră. După părerea mea, cel mai bine ar fi să creăm un sistem în care Comisia Europeană să fie răspunzătoare pentru toate greșelile care se fac în cutare sau cutare stat membru și ar trebui să avem niște principii de bază, oricum să avem un sistem care să ne permite să împăcăm aceste trei principii pe care le-am menționat la început. Domnul Parniu. Oui, madame la présidente. Da, doamnă președinte, îmi uh, cer scuze pentru întârziere, dar uh, o grevă într-un mare stat al Uniunii Europene are impact, iată, și asupra altor state membre. De aceea a întârziat trenul meu. Câteva cuvinte în urma prezentării făcute de domnul Sarvama, raportorul, în calitate ca raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților. Uh, până în 2017, Franța va trebui să uh, returneze Uniunii Europene peste un miliard de, uh, asisten, miliard de euro asistență, um, reprezentând um, erori. Peste 2% din suma primită de Franța în cadrul PAC. Franța este astfel penalizată pentru erorile sale, mai ales în ceea ce privește eco-condiționalitatea și calcularea suprafețelor agricole eligibile. Principalul beneficiar al dispozitivului european pentru susținerea agriculturii, uh, Franța nu este totuși singura din această situație. La sfârșitul lui uh, ianuarie anul acesta, vreo 15 state membre au făcut uh, obiectul unei recalculări, printre care România, peste 100 de milioane de euro, Italia sau Belgia. După cum ne reamintește uh, colegul Sarvama în raportul său, gestionarea uh, fondurilor uh, politicii agricole comune și uh, controlul eligibilității sunt mereu puse în discuție de Curtea de Conturi Europeană, pe lângă Printre ajutoarele agricole uh, transferate beneficiarilor neagricole și cele pentru uh, terenurile uh, lăsate în paragină, iată, avem de ce să ne îngrijorăm statele membre și Comisia Europeană trebuie să își reîntărească vigilența și să consolideze controlele efectuate pe teritoriul statelor membre europene. Considerăm de asemenea că trebuie simplificate Uh, toate procedurile uh, pentru politica agricolă comună, fiindcă, în ciuda eforturilor uh, din cadrul reformei PAC, această politică rămâne în continuare mult prea complexă și prea birocratizată pentru autoritățile responsabile și pentru beneficiari. Cred de asemenea că Comisia Europeană ar trebui să elaboreze o politică fondată pe obiective clare și rezultate vizate și nu doar pe cheltuieli și controlul acestora. Noua politică agricolă comună ar trebui astfel să privilegieze performanța în fața conformității. După cum uh, consideră și colegul Sarvama, statele membre și Comisia Europeană nu trebuie neapărat să uh, multiplice controlele și, înainte de toate, să garanteze calitatea celor efectuate. Controle mai aprofundate și mai bine documentate ar permite, fără îndoială, reducerea uh, ratei de uh, eroare identificată de Curtea de Conturi Europeană în cadrul uh, plăților directe, 3,6% în 2013, adică 1,6 miliarde de euro. Uh, în sfârșit, în acest raport trebuie să încurajăm uh, funcționarii naționali să controleze, să coordoneze mai bine, mai îndeaproape organismele care funcționează pe teritoriul lor pentru eficientizarea uh, gestionării plăților s-ar putea avea în vedere suspendarea uh, creditării organismelor uh, de plată atunci când uh, rezultatele lor sunt insuficiente în mod constant. Iată, domnule președinte, câteva cuvinte pe care am vrut să le adaug în calitatea mea de raportor din umbră. Mulțumesc frumos! Și acum domnul Mögele, director adjunct la DG Agri. Vă rog. Yeah. Thank you very much. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Voi începe prin a spune că, după părerea mea, este un raport foarte interesant care pune degetul pe rană și um, discută o serie de probleme uh, de actualitate și în comisia noastră și în alte comisie. Am uh, avut plăcerea de a fi ieri la Comisia Agri, unde problema simplificării a făcut subiectul unei audieri uh, Uh, au fost acolo mai mulți experți și o serie de probleme discutate astăzi aici uh, au uh, apărut în discuție și acolo. Ceea ce am spus ieri colegilor noastre de la Comisia pentru Agricultură a fost că, după părerea mea, ar fi extrem de util să existe un dialog mai intens între Comisia pentru Agricultură și Comisia dumneavoastră, fiindcă să discuți același subiect uh, din două perspective diferite, uh, pe două baricade diferite, este unu, una. Dar uh, pentru a găsi un echilibru, cred că cele două baricade trebuie să se reunească și, da, să încerce să găsească acest echilibru la nivelul uh, organismelor uh, legislative ale Parlamentului European. Aceasta este experiența noastră din reforma anterioară, dar și experiența pe care am acumulat-o din discuțiile uh, actuale privind simplificarea PAC și cred uh, că acest raport ar putea să joace un rol important. Știu de asemenea că Comisia pentru Agricultură elaborează un aviz uh, vis-a-vis uh, -vis de acest uh, raport. Am câteva aspecte punctuale vis-a-vis -vis de cifre și uh, um, aspectele concrete, uh, dar cred că asta se poate discuta în alt context, nu vreau să vă plictisesc. Uh, însă, în raport, proiectul de raport, cifra de 4 miliarde, se menționează cifra de 4 miliarde de euro pentru controlele PAC. Și aceeași cifră a fost amintită și de câțiva dintre colegii dumneavoastră. Pe baza criteriilor definite uniform de către uh, Directorul General pentru Buget, am efectuat și nu pentru prima dată un exercițiu de evaluare a costurilor administrative a PAC în statele membre. Și, ca să fiu mai precis, nu e vorba doar de costul controlelor, ci și de costul gestionării și al uh, controlului politicii. Deci, în principiu, cât costă uh, operarea politicii agricole comune în statele membre. Iar rezultatul a fost 3,9 miliarde, deci 4 miliarde pentru toată uh, gestionarea și tot controlul PAC. Deci, în prezent, 7% uh, cheltuie statele membre din tot bugetul PAC pentru gestionarea și controlul uh, politicii. Sigur, nu sunt uh, bani care merg de la politica agricolă în gestiune, pentru că gestionarea este uh, datoria statelor membre și este finanțată din bugetele naționale. Tot anul acesta vom efectua un exercițiu mai aprofundat de analiza a costurilor administrative în statele membre și în regiuni și suntem încrezători că la începutul anului viitor vom putea veni cu o cifră mai precisă cu privire la costul gestionării și controlului PAC. De asemenea, trebuie să ținem minte faptul că după reformă, politica agricolă comună s-a schimbat profund și, prin urmare, cel mai probabil și costurile uh, punerii ei în aplicare uh, vor diferi de cele ale politicii anterioare. Uh, auditul unic a apărut și el în discuție. Este un lucru care ne-a interesat întotdeauna în mod deosebit și știu de asemenea că și Curtea de Conturi a spus de câteva ori că sunt pentru un audit unic. Auditul unic depinde în cea mai mare măsură de încrederea în faptul de încrederea pe care instituțiile de audit o au în uh, uh activitatea fiecare dintre ele. Adică poate funcționa doar dacă Curtea de Conturi are încredere în ceea ce face uh, Comisia, dacă Comisia are încredere în ceea ce fac uh, organismele de certificare și dacă acestea se pot baza pe informațiile pe care le primesc de la agențiile de plăți. Acest lucru arată cât efort uh, este necesar pentru crearea unui asemenea, la, unui asemenea lanț unic de audit. Uh, prin această uh, ultimă reformă încercăm să colaborăm cu organismele de certificare din statele membre pentru a ajunge la situația la care avizele de regularizare uh, realizate de ele să poată face față unei examinări uh, atente, astfel încât noi să le putem folosi în scopul activităților noastre proprii de audit. Pot să vă spun că Curtea de Conturi a început să folosească ă, documentele de audit ale Comisiei pentru activitățile lor, deci facem progrese dar nu trebuie să credeți că lucrurile se vor întâmpla peste noapte. Cu siguranță va fi nevoie de câțiva ani pentru ca sistemele să fie îmbunătățite și pentru a ne apropia de uh, această abordare a auditului unic. Dați-mi voie să vă spun uh, de ceva despre punctele 17, 18, 19 din proiectul de raport uh, care vorbesc despre uh, recompensarea statelor membre care funcționează mai bine, reducerea controlelor acolo unde este posibil și așa mai departe. Aș dori doar să vă atrag atenția asupra faptului că este un lucru care este deja uh, inclus în regulamentul orizontal din cadrul reformei PAC avem acolo o regulă care permite statelor membre să reducă controlele dacă sistemele lor de control și management uh, funcționează bine. O altă problemă o altă întrebare este ce înseamnă să funcționeze bine și singurul răspuns pe care vi-l putem oferi, și asta am și trecut în uh, regula despre care vorbeam, este că rata de eroare trebuie să fie sub 2%, fiindcă 2% este astăzi uh, cifra ideală. Aceasta este folosită ca punct de reper de Curtea de uh, Conturi și cifra aprobată întotdeauna de comisie. Deci ar fi ciudat să folosim altă cifră, 3 sau 4 sau 1, 1,5, fiindcă am ieșit cu totul din domeniul de aplicare al dezbaterii generale privind rata de eroare pragul, uh, și pragul uh, de materialitate care trebuie folosit. Însă, atunci când, pentru plățile pe suprafață, uh, un, stat membru are un sistem care funcționează sub 2%, atunci se poate reduce rata controlelor de la 5 la 3%, ceea ce înseamnă o economie enormă uh, cu privire la personal și la timp. Iată o direcție în care trebuie să progresăm. Acest sistem nu există pentru ecologizare, de exemplu. De ce? Pentru că ecologizarea este o schemă nouă și nu știm cum vor uh, funcționa sistemele din uh, statele membre. Știm doar după ce uh, vom avea o situație sau două pe care să o analizăm și atunci ne vom da seama care este rata de eroare și dacă acest lucru se poate aplica, această regulă se poate aplica sistemelor și politicilor de piață foarte complexe, pentru că lucrurile nu sunt evidente din start și rata de eroare este foarte complexă. Facem uh, o evaluare în raportul anual de activitate, dar, după cum spuneam, întregul context este unul uh, foarte complex. Sunt de acord că simplificarea este cheia universală, dar totodată este foarte uh, complicată. Colegii mei au o agendă de simplificare foarte ambițioasă care la nivelul actelor delegate și uh, de punere în aplicare, ar trebui să uh, aducă o serie de îmbunătățiri concrete în uh, următoarele 18 luni, haideți să spun, și odată ce schemele vor fi mai simple și controlele se vor simplifica automat. Dar, după cum s-a spus, vor exista uh, și uh, cerințe de, pentru acte de bază și s-a vorbit despre revizuirea la jumătatea tri, uh, tri, semestrului, însă astfel ajungem într-o altă dezbatere privind politicile, care nu se va referi la simplificare, ci la elaborarea politicilor și vedem asta în multe propuneri de simplificare. Uh, care de fapt nu se referă la simplificarea procedurilor, ci la direcția generală a politicii respective. Am spus câte ceva despre țările um, care performează cel mai bine și cel mai rău și despre criteriile esențiale uh, de fapt, singurul pe care îl avem este această rată a erorii care este stabilită în momentul de față la 2%. Un stat membru care funcționează bine poate reduce controlele, uh, făcând astfel economii și stimul și cred că acest lucru stimulează statele membre să își îmbunătățească sistemele. Rata de eroare estimată a fost deja menționată, ea uh, există și în regulamentul financiar dar discutarea ratei de eroare estimată, um, această discuție nu poate um, fi purtată de comisie singură, ci cu Curtea de Audit și uh, Curtea de Conturi și cu această comisie, fiindcă rata de eroare uh, estimată a unei scheme trebuie să fie partajată de toate instituțiile și, după părerea noastră, trebuie să includă și uh, politica um, de bază, uh, ideile de simplificare a schemelor și eforturile de control uh, adecvate care se așteaptă din partea statelor membre la costuri acceptabile, desigur. Dar uh, pentru acest lucru sunt necesare discuții foarte ample în lunile și în anii ce vor urma între cele trei instituții. Un alt punct pe care uh, am vrut să-l aduc în discuție este că toate aceste dezbateri privind simplificarea sau reducerea sau intensificarea controlelor sunt strâns legate de ambițiile politicii pe care legiuitorul le-a uh, transpus și în regulament. Comisarul anterior spunea că simplificarea nu este un obiectiv în sine, ci trebuie văzută în contextul politicii care trebuie pusă în aplicare. Deci, dacă legiuitorul ajunge la concluzia că o, trebuie pusă în aplicare o com, politică relativ complexă, evident acest lucru are repercusiuni asupra controalelor. Sunt de acord cu raportorul că singurul mod de a ieși din această situație este să găsim un echilibru, să analizăm toate aspectele și, în sfârșit, să venim cu un rezultat suficient de ambițios în termeni uh, de politici, dar care să țină seama în mod corespunzător și de eforturile ce trebuie făcute. În sfârșit, în încheiere, o să susțin observația doamnei Holmeier și a doamnei Banius cu privire la corecțiile financiare. Înțeleg că în domeniul elaborării de norme, statele membre au o flexibilitate foarte mare pentru elaborarea propriilor sisteme și programe. Pe de altă parte, este sarcina Comisiei să se asigure că, în cadrul acestei flexibilități, statele membre respectă totuși normele. A existat un caz foarte special menționat în cadrul care s-a întâmplat în uh, contextul unei decizii a Curții de Conturi care a dus la o corecție financiară fiindcă au existat motive solide să se considere că uh, criteriile de selecție uh, aplicate nu au fost în regulă. Între timp, uh, problema a fost tratată în mod satisfăcător în cadrul noului program de dezvoltare rurală, deci cred că problema ca atare este soluționată, dar desigur, în trecut, riscul financiar pentru fond va fi acoperit de o corecție financiară și, evident, același lucru este adevărat oricând se aplică sau se vor aplica uh, corecții financiare pentru uh, sistemele pentru um, situații în care sistemele de um, stimul, de împărțire a terenurilor nu au fost uh, elaborate așa cum trebuie și nu s-a ținut seama de schemele uh, bazate pe suprafață. Este uh, o piatră de temelie a sistemului de gestionare din primul pilon și tocmai de aceea rata de eroare pentru primul pilon pentru măsurile din primul pilon uh, este destul de joasă, dar, pe scurt, cred că este un raport foarte interesant care într-adevăr pune, um, aduce în atenție problemele care trebuie discutate în perioada următoare. Mulțumesc! Mulțumim! În încheiere, raportor, raportorul, rapid. Um, yes, thank you, Madam Chair. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc tuturor pentru contribuții chiar au fost chiar mai multe decât uh, m-am așteptat și mulțumiri uh, și Comisiei, deși a zis că nu intrați în detalii, ați făcut o prezentare foarte amplă a întregului uh, subiect. Uh, au fost câteva comentarii la care aș vrea să răspund foarte pe scurt ale doamnei Monica, Monica Holmeier. Ea a vorbit despre nevoia ca noi toți să fim mai atenți la povara pe care o simt beneficiarii. Și cred că exact despre asta vorbea și reprezentantul Comisiei, dar trebuie să acționăm împreună. Și este unul dintre aspectele esențiale pentru mine. Cred că avem foarte mult de realizat dacă această comisie, împreună cu uh, cea pentru agricultură, ar putea să găsească interesele comune, fiindcă există, sunt foarte multe interese comune. Și apoi, sunt câteva pe care dorim să le privim din perspectivă proprie, într-adevăr, dar trebuie să ne concentrăm eforturile și să bifăm căsuțele care se referă la interesele comune pe care le avem cu Comisia pentru Agricultură și să lucrăm împreună, pentru că astfel cred eu că putem să Uh, ajungem la aceste obiective care, într-adevăr, vor dura ani de zile, dar uh, sunt obiectivul, uh, sunt ținta principală și anume eficientizarea acestor controle. Și una din, unul dintre aspectele cele mai interesante este tocmai acesta. Cum să definim performanța? Ce înseamnă ea? Aici aștept cu interes amendamentele dumneavoastră. Și cred că aceasta este cheia um, întregii scheme de control atât de, de complexe. Oricum, termenul pentru amendamente este 2 iunie. Adoptarea în comisie va avea loc în 14 iulie, conform calendarului actual. Prin urmare, aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și vă mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Aici se încheie partea publică a reuniunii și vreau să-i rog pe toți uh, cei care nu au dreptul să participe la reuniunea cu ușile închise să părăsească sala. Deci pot să rămână numai membrii și consilierii de la grupurile politice. Toți ceilalți sunt rugați să părăsească sala.